Bună dimineața, dragi colegi! Vom uh, continua lucrările ședinței noastre. Îmi cer scuze pentru întârziere. Am purtat o discuție îndelungată la ședința coordonatorilor și de aceea a trebuit să de aceea am întârziat puțin începerea ședinței. Vă voi uh, anunța rezultatele ședinței coordonatorilor puțin mai târziu, după ce secretariatul va compila totul. Vom trece la vot acum. Punctul 4 de pe ordinea de zi este vorba despre votul asupra propunerii Consiliului de a, a reforma directiva cu privire la schimbul automat de informații în domeniul uh, fiscal. So, we could you please insert your Puteți vă rog să, in, să inserați cartelele noastre de vot în uh, console? amendment. Uh, Bun. Amendamentul 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 6 pentru. Against. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 47 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 49 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48 a fost retras. Okay, we have 48. Okay. Uh, I, uh, sorry, that was a uh, misleading cer scuze. Iată, am avut o informație greșită. 48 atunci pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51 pentru. Împotrivă. Abțineri să adoptă. 9 pentru împotrivă. Haideți să verificăm. Uh, he's, rejected. Yes. Uh, rejected. Respins. Sorry? Okay, okay. It's rejected anyway. Uh, now... Oricum e respins. 52 acum pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 10. 10 și 54 pentru. împotrivă, abțineți, Cred că au fost respinse, dar haideți să verificăm. Mrs. Delvo, uh, it works. So only, only Mr. Zivka? Yes, rejected. Respins. 53 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm, verificăm. We are, we are at 53, right? Votăm amendamentul 53. 10 10. 10 10. So reject. Respins. Amendamentul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 12 pentru. împotrivă, abțineți, Haideți să verificăm. It's so close. Huh? Adopted. Se adoptă. 11 voturi pentru, 9 împotrivă. 13 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 21 pentru împotrivă, abțineți, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. Verificăm votul la amendamentul 22. 10, 10 9. voturi pentru, 9 împotrivă, se adoptă. Nu am uh, cartela de vot, dar uh, am votat pentru. Bine, atunci erau 11 voturi pentru, se adoptă. 24 pentru, 23 spune domnul președinte, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, against, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Se adoptă. Se corectează domnul președinte. Amendamentul 3 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. And it has been re respins. 10 voturi pentru, 11 împotrivă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Treizeci și șapte. Sorry. Uh, one this or no? 37 in favor. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 8 in opt pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. We are checking amendment 30. Verificăm votul la amendamentul 38. And it has been adopted. Se adoptă. Deletion. Uh, uh, uh amendment 40. Amendamentul 40. Sorry, one moment. O secundă, vă rog. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Cred că se adoptă, dar mai bine verificăm. So, um, two in favor? Yeah. It has been adoptă. Votăm acum uh, avizul pe ansamblu pentru... Nu, votăm electronic. It has been adopted. 13 to 9 with one abstention. 13 voturi pentru, 9 împotrivă, o abținere. Now we continue by voting on... Votăm acum uh, raportul domnului Karim. Yep. So, uh, compromise Compromisul 1. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. AFCO 5. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Empl 2. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Emplu 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Emplu 6. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm electronic, vă rog. Verificăm așadar amendamentul M plus 6. Se respinge 8 voturi pentru 12 împotrivă. Amendamentul 4. Cine e pentru? Ba nu, se corectează președintele, acest amendament e caduc. Amendamentul 6. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. sorry, uh, we have skipped. Am sărit peste amendamentul 5, din păcate. Haideți să-l supunem la vot. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8 acum. Pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. Se respinge 11 pentru, 11 împotrivă, două abțineri. Amendamentul 9 pentru. Nu, amendamentul 9 e caduc. Compromisul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Emplu 8 pentru AFCO 19 în acest caz. Cine e pentru? Împotrivă. Uh, văd oricare derută pe partea dreaptă. Supunem la vot amendamentul AFCO 19. Haideți să votăm încă o dată. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15 pe două părți. Mai întâi prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm electronic. and it has been rejected. Se respinge. 11 la 11 și două abțineri. Mai adăugăm două voturi de la PP la cele afișate, pentru că doi membri PP nu au cartela. A, vă funcționează cartela cer scuze atunci, spune președintele. Da, dar e prima dată când am votat cu cartela. Ca să fim siguri, haideți să repetăm votul. Deci supunem la vot a doua parte a amendamentului 15. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 18. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Se respinge. Cont 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Endl 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Emple 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Emple 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 20 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 21. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, Abțineri. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm totuși. Se respinge cu 11 voturi împotrivă. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm. respinge. Amendamentul 34 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm, vă rog. Verificăm, deci, amendamentul 35. se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. AFCO 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. AFCO 7. AFCO 10 in... 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. AFCO 12 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm, vă rog. Ok, clearly adopt. Bun, se adoptă clar. Emplu 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. plus 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. plus 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Cont 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cont 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cont 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Cont 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Cont 9 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm electronic. Se adoptă. Cont 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. AFCO 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. INTA 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Inta 2 pentru, împotrivă, verificăm electronic. Se adoptă. Inta 3 pentru, împotrivă, Abțineri. Nu sunt uh, sigur. Haideți încă o dată să verificăm. Mai adăugăm unul? Încă un vot. Bun. Se adoptă. Inta 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu, nu. Scuze, trebuie să verificăm încă o dată. Suntem la INTA 4, vot electronic. Se respinge. Ba nu, se adoptă, spune președintele, se adoptă. INTA 5, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Inta 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum supunem la vot proiectul de aviz în ansamblul său pentru. Împotrivă. A, trebuie să votăm electronic. Vă rog să votați. Se adoptă felicitări domnului Karim. continuare o avem aici uh, pe doamna McGuinness. Bună dimineața! Aș dori să vă dau cuvântul cu privire la un punct care a fost discutat ieri la audiere. Stimată doamnă, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru înțelegere. Mă bucur că pot să vorbesc aici în comisia dumneavoastră astăzi, chiar dacă audierea s-a ținut ieri. De fapt, să știți că gândindu-mă la treaba asta peste noapte, am putut să reflectez cumva la discuțiile și concluziile de ieri din dezbatere. Vă mulțumesc pentru că ați avut această inițiativă de a organiza audierea de ieri. Rolul meu de audier, de mediator pentru cazurile de răpire de copii internaționale de către unul din părinți este să încerc să găsesc o soluție amiabilă și practică pentru familia în cauză având întotdeauna uh, în uh, vedere interesul superior al copilului. Știm că destrămarea relațiilor e un fenomen complex și numărul de parteneriate sau de căsătorii transfrontaliere e în creștere. Știm că din raportul din 2013 cu privire la copiii care sunt dați dispăruți există aproximativ 250.000 de copii dispăruți, din care cam 26% reprezintă cazuri de copii răpiți de părinți, deci nu e un fenomen nesemnificativ. În ce privește regulamentul Bruxelles 2, acesta a fost um, adoptat pentru a rezolva lacunele ce au um, transpărut de după adoptarea Convenției de la Haga. Pe scurt, vreau să vă spun care e experiența noastră la birou. Avem peste 90 de cazuri care ne-au fost prezentate în ultimele 12 luni și avem de face cu probleme nu doar juridice, ci și practice de punere în aplicare. Unele dintre problemele juridice sunt conflictul de competență între instanțe, uh, um, dreptul uh, de, um, de a lua copilul, uh, dreptul de a face deplasarea copilului, um, încălcarea dreptului de acces al unui părinte, uh, dreptul la un uh, proces echitabil și frustrări legate de um, înapoierea copilului din cauza um, încetinelii procedurii în justiție. Există um, multe întârzieri administrative din cauza procedurilor din justiție cu poliția din cauza lipsei de comunicări. Cum ziceam, nu se pot implementa corect drepturile de acces și comunicarea dintre părinți și uh, copil. Um, uitându-ne la regulament, există și uh, probleme juridice. De pildă, conflictul uh, de competențe între mai multe instanțe și uh, refuzul de a executa o hotărâre dată de o altă instanță dintr-un alt stat membru. Apoi, uh, reședința obișnuită. În uh, regulamentul Bruxelles 2A, acest termen de reședință obișnuită nu e definit. Președintele întrerupe. Ni se... Uh, se aude un telefon. O să vă rugăm cine are telefonul cu sunerea pornită să, să îl pune pe mut. Mulțumesc, domnule președinte. Așadar, um, curtea uh, din uh, teritoriul unde se găsea copilul înainte de răpire continuă să aibă competență când e vorba de un caz transfrontalier. Dar avem și un caz uh, în care două instanțe asumă că au afirmă că au competență, pentru că acest concept de reședință obișnuită nu e bine definit. Părinții vor încerca, bineînțeles, să meargă fiecare la instanța sa și să uh, deschidă o acțiune legitimă, ceea ce poate duce la întârzieri, iar orice întârziere e o problemă pentru starea copilului. Așadar, în reformarea uh, acestui regulament trebuie să fim foarte atenți uh, la întârzierile care pot afecta copiii. Deci acest concept de reședință trebuie să fie mai bine definit în regulament. În ce privește executarea, prevederile spun că decizia judecătorească trebuie executată repede, dar acest lucru nu se întâmplă. Din experiența noastră vedem că um, unele, judecat, unele judecăți, unele hotărâri judecătorești nu sunt uh, executate imediat în statele membre. Un studiu de la DJI Pol din uh, anul acesta uh, cu privire la această problemă a sugerat că e nevoie de o mai bună cooperare, inclusiv între instanțele judecătorești, de la începutul uh, procedurii, din faza timpurie a procedurii. Acest contact între uh, judecătorii de ședință poate să evite acele lungi întârzieri uh, și um, să scurteze tot procesul pentru a servi mai bine interesul copilului. În ce privește medierea, aș vrea să vă explic puțin, pentru că acest concept este, după mine, foarte important. Însă, înainte de a mă referi la mediere, aș vrea foarte pe scurt să, să vă spun care cred eu că ar trebui să fie îmbunătățirile la Bruxelles 2A. Executarea hotărârilor, un calendar mai scurt de timp pentru executare, cooperare între autoritățile centrale și definiția conceptului de reședință. Revenind la mediere, înțeleg că ieri v-ați concentrat în discuții mai mult pe aspectele tehnice și juridice ale regulamentului, care sigur sunt foarte importante pentru a putea garanta drepturile copiilor în aceste situații dificile. Dar um, rezolvarea disputelor familiale se poate face și printr-un acord, prin mediere în special. Acest lucru uh, avantajează ambele părți. Sigur, nu uh, constituie o formulă magică, nu funcționează în toate cazurile, dar poate oferi o cale practică și um, administrată de profesioniști prin care părinții uh, pot ajunge la o soluție convenabilă pentru uh, ambele părți și să nu mai supună copilul la procedura judecătorească. Se poate uh, vedea chiar și un efect pe termen lung. Medierea reduce timpul și costul necesar procedurii judecătorești. Studiul acela de la IPOL din 2012 privind răpirile transfrontaliere și uh, cooperarea transfrontalieră pentru a ușura viața tăcenilor recomandă uh, în mod deosebit medierea în aceste tipuri de cazuri și uh, se recomandă modificarea regulamentului Bruxelles 2 bis prin adăugarea de uh, măsuri uh, de reparație și de prevenire. Mediatorii au un cod de conduită din 2012 și se dorește constituirea unei rețele europene de mediatori instruiți tocmai pentru aceste cazuri de răpiri de copii transnaționale. Așadar, cred că avem nevoie de mai multe uh, discuții despre mediere în acest context. Și consider că trebuie să găsim o modalitate de a încuraja instanțele să recomande medierea între părți uh, cât mai devreme în uh, procedura judiciară. Deci eu cred că medierea trebuie adăugată la regulamentul Bruxelles 2, pentru că poate să crească gradul de, de implicare, de angajare. Um, știu că se discută despre mediere, dar poate că nu există încă un acord între acești actori despre cât de utilă poate fi uh, medierea și cum ar putea fi ea integrată în regulament. Știu că se vorbește despre centralizarea procedurilor la instanțele care se ocupă de răpiri de copii, să există o procedură armonizată, ceea ce ar fi foarte util pentru că astfel rezultatele ar fi uh, mai bune și uh, s-ar putea oferi instruire judecătorilor. Judecătorii și avocații care lucrează la aceste cazuri ar trebui ajutați ar trebui să existe o legătură mai bună între cei din sfera judiciară și cei care fac mediere, să se vadă că acest proces e avantajos pentru ambele părți. Deci cred că putem uh, să includem uh, medierea și instruirea judecătorilor și avocaților în scopul medierii și putem recomanda folosirea platformelor precum rețeaua judiciară europeană. Acestea pot fi adăugate, cred eu, în regulament. Domnule președinte, cu toții uh, ținem cel mai mult la interesul superior al copilului și avem acum, cu ocazia revizirii regulamentului, ocazia unică de a acoperi acele lacune. Avem 28 de sisteme judiciare diferite, dar trebuie să găsim o soluție pentru a sprijini aceste familii care sunt afectate uh, de uh, destrămare și uh, acești copii care suferă din cauza um, elementelor um, internaționale. Am avut foarte multe cazuri în ultimele luni. La început n-am reușit să ajungem la rezultate pozitive, mai ales pentru că părțile vin prea târziu la noi și uh, deja nu mai putem să le ajutăm. Însă când vin uh, de la bun început, uh, reușim să le ajutăm și să le îndreptăm spre rezultate pozitive. Mulțumesc! And, and hint. Mulțumim foarte mult, doamna McGuinness, pentru observațiile legate de revizirea regulamentului Bruxelles 2 bis. O să intră pe colegi dacă au întrebări sau observații pe care să vi le adreseze. Nu văd să existe vreo solicitare de luare de poziție, așa încât vă mulțumesc foarte mult că ne-ați împărtășit părerea și experiența dumneavoastră. We will uh, continue uh, by... O să continuăm cu punctul 11 și dau cuvântul doamnei Delvo pentru a ne vorbi despre promovarea liberei circulații a cetățenilor și companiilor prin simplificarea acceptării anumitor documente publice în UE. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, suntem într-un dialog tripartit și, în principiu, vom avea o reuniune în această după-amiază. Poate vom reuși să finalizăm punctele care, ne sunt import- care sunt importante pentru noi, vă reamintesc. Poziția Parlamentului adoptată la prima lectură este foarte departe de poziția Consiliului, pentru că vorbim despre abolirea apostilei și legalizării și la prima lectură Parlamentul a inclus un mare număr de documente în sfera de aplicare. Consiliul după lungi discuții, care durează deja de patru ani, Consiliul s-a pus de acord în ceea ce privește o listă foarte scurtă de documente publice care conține doar uh, documente de stare civilă, naștere, certificat de deces, uh, de căsătorie sau de parteneriat. Și am discutat îndelung cu Consiliul, am uh, reușit să lungim un pic lista am adăugat trei documente la această listă. Și uh, certificarea că ești în viață este un document care pare să fie foarte cerut. Documentele care permit unui cetățean să meargă să voteze într-o altă țară decât uh, cea a cărei naționalitate o deține. Și a treia categorie de documente este absența unui cazier judiciar. Deci aceste documente sunt acum incluse pe listă. În paralel am reușit să creștem lista cu formularele în mai multe limbi. La început Consiliul propusese 4, acum am ajuns la vreo 10-12 care ar face parte din această listă. Am vrea să obținem mai multe documente în sfera de aplicare și am negociat cu Consiliul o formulă de revizuire. La doi ani de la intrarea în vigoare a regulamentului, Consiliul, de fapt Comisia, va prezenta un studiu de impact pentru a include eventual în sfera de aplicare documentele legate de întreprinderi, statutul unei întreprinderi sau al reprezentantului acesteia, documente legate de uh, calificări, diplome sau calificări profesionale și un al treilea punct, certificatele de handicap, care n-ar mai avea nevoie, deci, de apostilă. Avem Uh, două puncte unde în continuare ne luptăm. În primul rând, obligația de informare. Am vrea ca în text să existe o obligație clară a statelor membre de a informa cetățenii cetățeanul care vine să ceară o apostilă, că nu mai are nevoie de apostilă dacă documentul este destinat unui stat membru al Uniunii. Și al doilea punct de discuție se referă la taxe. acest uh, document, formularul în mai multe limbi, însoțitor, la ce, ce taxe ar putea fi impusă pentru obținerea acestui formular. Cred că suntem destul de aproape de un acord, vom vedea în această după amiază. Pe mine un lucru m-a șocat în negocieri. În primul rând, marea neîncredere a statelor membre între ele, mare încredere în documentele emise de un alt stat membru, deși, după părerea mea, poziția unei, uh, punerea unei apostile uh, dă un aer oficial documentului, dar nu demonstrează mare lucru, în timp ce în noul sistem avem acest sistem IMI, dacă administrația unui stat membru are o îndoială în ceea ce privește autenticitatea unui document, introduce acest document în circuit și obține corespondentul de la capătul celălalt, corespondentul care spune că acest document este sau nu autentic. Deci cred că acest control este mai degrabă consolidat prin noul sistem Dar uh, această mare neîncredere explică și atitudinea Consiliului care spune avem sistemul Convenției de la Haga și atunci avem nevoie de un regulament european care să vină să se adauge sau să se alăture Convenției de la Haga, deci Consiliul nu dă dovadă de mare entuziasm uh, față de ideea de a pune în aplicare această reglementare. Tocmai de aceea cred că Comisia a propus un text. Noi avem interesul uh, cetățenilor în minte și eu cred că dacă vrem libera circulație a persoanelor și a mărfurilor, pentru că vorbim despre o piață unică, în acest caz cred că este important să abolim practic toate aceste modalități uh, superflue și inutile, pentru că altfel discursul nostru nu ar mai avea niciun sens. Sper totuși că vom ajunge la un compromis în această după-amiază. Mulțumesc foarte mult. Există întrebări sau observații din partea colegilor? I do not see any request. Nu văd nicio solicitare de intervenție, așa încât Vă mulțumesc, doamna Delvo. Trecem la punctul 13, discutarea amendamentelor în ceea ce privește raportul către o piață digitală unică și dacă înțeleg bine, raportorul de aviz, domnul Giambaschi, este înlocuit de domnul Lor. Aveți perfectă dreptate, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult. Mă numesc Angelur, sunt coordonatorul ECR pentru uh, regii și cult care are competențe aici. Domnul Ciambaschi mi-a cerut să vorbesc în numele său. Își cer scuze că n-a putut fi uh, prezent, dar mi-a cerut să vorbesc eu în numele său astfel încât să nu amânăm dezbaterea uh, o să vorbesc în numele lui, deci când spun eu, uh, vorbesc uh, pentru domnul uh, Jambaschi. Deci mă bucur că atât de mulți colegi au fost interesați de acest aviz și au depus amendamente. Sper că asta va consolida uh, contribuția comisiei noastre la raportul din proprie inițiativă de la alte comisii. Uh, analizez în continuare aceste amendamente și Uh, planuiesc o reuniune în Strasburg pentru a discuta aceste amendamente înainte de votul din noiembrie. Având în vedere limita de cuvinte din uh, uh, proiectul de aviz, am făcut și eu niște amendamente pe care sper să le sprijine colegii și vreau să subliniez că amendamentele acopere importanța sectorului creativ în economie și faptul că ar trebui să vizăm orice modificare a uh, dreptului de autor care să se concentreze asupra oferirii unei experiențe uh, mai bune consumatorului. De asemenea, uh, companiile să, să, să poată opera în toate statele membre. Microfonul a fost întrerupt. Apoi, îngrijorări legate de uh, stabilirea prețurilor în mod incorrect online în funcție de naționalitate și de uh, loc. Uh, nevoia de evidențe, de probe solide pentru a sprijini această nouă directivă. Implementarea rapidă a tratatului de la Marrakesh pe care știu că mulți uh, colegi o susțin pentru a îmbunătăți accesul oamenilor cu disabilități. Accesele și limitările ar trebui să fie echilibrate, neutralitatea tehnologică fiind cheie pentru a facilita inovația. Importanța transparenței legate de taxele de copyright în statele membre care aleg să aplice aceste taxe, am modificat uh, propunerea mea inițială și în ceea ce privește furnizorii de servicii internet și intermediarii online și mai aștept să există o dezbatere vie pe această temă uh, cu raportorii din umbră. Apoi, dreptul contractual, iarăși, este un domeniu care va stârni discuții și veți vedea că am venit cu un amendament detaliat pentru a sublinia că acesta trebuie să respecte legislația existentă și ar trebui să recunoască diferențele între conținut digital și alte tipuri de conținut. În ceea ce privește amendamentele colegilor de la alte grupuri politice și a raportorilor din umbră, aștept cu interes discuțiile și negocierile. Există mai multe grupuri uh, acolo unde s-au concentrat colegii cu amendamentele și anume cadrul general pentru drepturi de autor s-au depus amendamente uh, pe mai multe aspecte în ceea ce privește propunerea de reformare și propuneri specifice în ceea ce privește accesul transfrontalier și portabilitatea. Și sper să... și am venit și eu cu niște compromisuri pentru a le discuta în grup. În ceea ce privește excepțiile de la dreptul de autor, am îngrijorări în ceea ce privește taxele aplicabile, inclusiv taxele pentru uh, copia privată, pentru că mă îngrijorează impactul pe care acest lucru l-ar putea avea asupra consumatorilor. Uh, furnizorii de internet și intermediarii, avem aici foarte multe Uh, puncte de vedere de la cei care doresc să elimine toate responsabilitățile până la cei care vor să elimine doar definițiile. Eu nu vreau să avem uh, incertitudine juridică așa încât împărtășesc îngrijorările colegilor. În același timp nu vreau să împiedic uh, evoluții inovatoare care au fost conduse practic de solicitările clienților. Deci trebuie să fim precauți și să avem o abordare uh, Uh, bine gândită și proporțională, pentru că există uh, diferențe între diversele tipuri de conținut ilegal pe care ar trebui să le luăm în, calcul. Uh, aplicarea dreptului de autor, conștientizarea consumatorului, trebuie să avem o abordare cât se poate de echilibrată și să vedem și care este rolul observatorului ar trebui să acoperim și bunurile, nu doar serviciile, atunci când vorbim despre aplicarea uh, dreptului de autor. Apoi, dreptul contractual, aici mă aștept să discutăm mai multe opțiuni pe care Comisia le-ar putea recomanda pentru a găsi un compromis. Există amendamente care solicită o opțiune națională, iar altele consideră că o, prim, o poziție a Parlamentului la prima lectură în plenară ar fi cea mai bună soluție. Pentru a finaliza, domnul Giambaschi așteaptă cu interes uh, intervențiile dumneavoastră, astfel încât să putem avea o uh, contribuție pozitivă la strategia privind piața digitală unică. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, doamna Sreda. Mulțumesc foarte mult raportorului care este reprezentat aici de domnul Lur. Apreciez foarte mult ceea ce ați spus. Cred că avizul dumneavoastră joacă un rol important aici. Avem competențe exclusive asupra unor subiecte destul de importante care vor apărea de la bun începutul uh, propunerii legislative cu care va veni Comisia. Cred că suntem într-o poziție foarte bună pentru că am examinat deja în detaliu uh, toate problemele legate de aceste aspecte în uh, avizele anterioare. Deci, putem vedea modul în care propunerile anunțate de comisie ar trebui să meargă mai departe. Din ceea ce înțeleg de la raportor, Cred că lucrurile merg în direcția cea bună. Cred că trebuie să ne gândim la fiecare detaliu. Am discutat deja pe lung de faptul că trebuie să existe îmbunătățiri în ceea ce privește portabilitatea și accesul transfrontalier, dar cum ar trebui să funcționeze lucrurile? Spre exemplu, dacă Comisia propune portabilitatea, asta înseamnă că cineva călătărește într-o bulă a propriului sistem juridic? Care ar fi uh, consecințele asupra protecției datelor? Pentru că în momentul de față geoblocarea funcționează într-un mod destul de neintruziv. Blochează doar adresa IP, dar asta înseamnă că oamenii ar trebui să se identifice cu informații personale uh, și cum s-ar face acest lucru respectând drepturile fundamentale. Dacă vrem să îmbunătățim uh, accesul transfrontalier, cu ce instrument juridic va face Comisia acest lucru? Am făcut propuneri în amendamentul uh, meu să ne uităm la, la directiva privind sateliții și uh, uh, cablul, precum și uh, video la cerere. Deci ar trebui să ne uităm la uh, propunerile clare cu subiect și predicat, nu doar cele generalizate. Uh, trebuie să știm și care sunt uh, elementele care sunt mai probabile a fi reformate. În trecut am avut discuții extinse în ceea ce privește distinția între utilizarea comercială și necomercială. Uh, iar în uh, dezbaterea în ceea ce privește uh, Freedom of Panorama am uh, descoperit că nu suntem pe aceeași lungime de undă cu așteptările utilizatorilor. Deci, cred că ar trebui să nu repetăm greșelile trecutului și să fim foarte exacti pentru a vedea ce vrem să permitem și ce nu. Nu cred că restricțiile necomerciale sunt o modalitate foarte bună de a face lucrurile, având în vedere că avem deja probleme cu această distinție. Apoi, în ceea ce privește aplicarea, nu cred că trebuie să reinventăm uh, roata. Raportul Svoboda, Parlamentul a salutat deja abordarea Comisiei în planul de acțiune și ar trebui să acordăm timpul necesar pentru implementare și Comisia a recunoscut că e nevoie de mai multe dovezi în domeniul um, aplicării dreptului de autor și de proprietate intelectuală și cred că Comisia noastră trebuie să joace un rol activ uh, în ceea ce privește um, uh, activitatea diverselor instituții pentru a ne asigura că lucrurile merg în uh, direcția cea bună. Apoi, Cred că avem o abordare bună să încercăm să avem uh, reguli comune pentru uh, notificări și pentru eliminarea anumitor materiale de pe internet. Dar, spre exemplu, dacă o companie trebuie să elimine o pagină uh, ca urmare a unei solicitări, trebuie să aplice legislația din uh, țara proprie sau din țara de unde provine solicitarea. Cred că acest lucru nu este analizat uh, așa cum trebuie. Cred că excepțiile și limitările ar fi invalide pentru că nu ar uh, fi luate în calcul dacă nu sunt la fel pretutindeni în toate statele membre. Există o dimensiune destul de mare unde această armonizare este necesară. Apoi, în ceea ce privește intermediarii, apreciez abordarea mai nuanțată a raportorului și uh, amendamentele sale în acest uh, domeniu. Sunt de acord că o nouă definiție a intermediarilor ar putea să deschidă iarăși o cutie a Pandorei, pentru că internetul funcționează bine de ceva vreme pe baza um, prevederilor directivei privind comerțul electronic și cred că trebuie să ne uităm și la consultările pe care uh, Comisia Europeană le-a avut deja în ceea ce privește responsabilitatea intermediarilor în ultimii ani și să ținem cont de dovezile pe care le avem deja. Apoi, în ceea ce privește taxele, Cred că acesta este elefantul din cameră atunci când vorbim despre probleme legate de piața digitală unică. Pe de o parte, este o excepție foarte greu de armonizat, având în vedere că statele membre au abordări diferite, dar, pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că recunoașterea taxelor diferite în uh, diverse țări este unul din cele mai mari obstacole în calea pieței, uh, pieței unice digitale. Și deci trebuie să rezolvăm această situație și să mergem în direcția unei mai mari armonizări în acest domeniu, pentru că nu cred că este acceptabil, spre exemplu, ca fabricanții de bunuri uh, să fie obligați să plătească aceste taxe de două ori atunci când fac comerț uh, intracomunitar. Deci cred că trebuie să, e un domeniu în care trebuie să facem progrese, trebuie să vedem care, este, uh, care sunt pagubele provocate de copia privată, dacă acesta există, și să încercăm să găsim o situație în care daunele calculate să fie uh, bazate pe uh, probe și să nu existe diferențe de mari de la o țară la alta. Astea sunt observațiile mele deocamdată. Aștept cu interes să lucrez cu raportorul și cu raportorii din umbră. Cred că putem avea o contribuție cu recomandări tangibile, precise, adresate Comisiei pentru implementarea măsurilor pe care le propune în domeniul uh, dreptului de autor și al dreptului de proprietate intelectuală. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Hannibal. Thank you, Chair. Um, and, and thank you to the rapporteur. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorului și domnului Lure pentru acest raport care se referă la un subiect de mare interes. Văd că remunerarea creatorilor este un subiect important în raport. Salut acest uh, fapt. Tocmai de aceea avem, nu-i așa, drepturile de autor și e important să punem subiectul acesta întotdeauna pe ordinea de zi, pentru că fără drepturile de autor, creatorii cu siguranță n-ar uh, mai exista niciun fel de protecție pentru creator și fără protecție cine ar mai crea. Deci, iată, un subiect pe care trebuie să-l întărim. Salut de asemenea și trimiterea la tratatul de la Marrakesh. Ați voie să vorbesc puțin despre excepții și uh, limitări. În momentul în care am uh, discutat și am votat raportul REDA, am uh, discutat tare mult despre derogări și limite. Un subiect deosebit de important. Dați-mi voie să vă atrag atenția asupra pericolelor armonizării derogărilor și limitărilor, limitelor. Uh, sistemele și regulile din statele membre sunt diferite și nu cred că armonizarea de plină este o bună idee, dar uh, în raportul REDA am ajuns uh, la o concluzie comună cu privire la standardele minime comune. Am stabilit care sunt domeniile în care ne așteptăm să se ajungă la armonizare. Era vorba despre educație, aceasta este o excepție în majoritatea statelor, deci uh, și despre alte teme sau domenii cât se poate de logice și asta este calea pe care cred că trebuie să o continuăm. Sunt de acord cu multe dintre cele spuse de doamna Reda pe tema aceasta, dar consider că standardele minime reprezintă o abordare potrivită. Doamna Reda vorbea despre distințiile comerciale și despre faptul că există o serie de noi domenii cu care trebuie să ne confruntăm. E vorba despre analiza datelor, spre exemplu. Vom vedea că tehnologia se va schimba și cu siguranță va trebui să facem mai mult. Tocmai de aceea, în momentul de față, pledez pentru standardele minime. Aceasta este calea de urmat. De asemenea, uh, monitorizarea este esențială. Piața digitală se transformă foarte rapid și tocmai de aceea avem nevoie de metode de control care să genereze o siguranță juridică cât mai solidă cu putință. Fără aceste, aceste controle, cu siguranță legislația nu va fi uh, pe cât de eficientă ne dorim să fie. Acesta fusese de asemenea un subiect discutat în contextul raportului uh, Reda intermediarii și platformelor platformele. Știu că Comisia vrea să vină cu o propunere pe tema aceasta, dar consider că trebuie să ne asigurăm că intermediarii într-adevăr își asumă responsabilitatea pe care trebuie să și-o asumă. Aceștia își doresc să transmită informațiile către utilizatori și își doresc ca piața digitală să funcționeze bine. bine. Există o serie de intermediari care nu își doresc uh, și nu sunt de acord cu uh, regulile și tocmai de aceea trebuie să tratăm subiectul. Eu consider că acesta este unul dintre subiectele prioritare ale pieței unice digitale. Dacă tra- tratăm cu intermediarii, dacă ne asigurăm că creatorii primesc remunerația uh, potrivită și dacă introducem standardele minime, atunci consider că suntem pe calea cea bună. Mulțumesc, domnul Mauru. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu uh, succint. Multe au fost deja spuse de către colegi. Și eu am depus o serie de amendamente uh, care se referau la armonizarea drepturilor de autor, proprietatea online, de asemenea. E important ca reforma să nu pericliteze specificitățile europene. Avem nevoie, din punctul meu de vedere, de o cooperare mai strânsă cu, diferite de, cu diferiții actori în ceea ce privește implementarea standardelor. De asemenea, trebuie să putem verifica conținutul online mai bine. În ceea ce privește intermediarii, sunt de acord cu antevorbitoarea mea. Trebuie să tratăm cu uh, ei, dar în același timp uh, trebuie să ne asigurăm că există și o definiție clară a creatorilor și o respectare a, a drepturilor lor. Această respectare, acest respect este esențial. Mulțumim, domnul Siefka. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi uh, interveni în numele raportorului nostru din umbră, care din păcate astăzi nu uh, poate fi alături de noi. Uh, poziția raportorului nostru din urmă, umbră, merge mână în mână cu cele deja spuse astăzi. Mă bucur tare mult că domnul Jambaschi uh, lucrează strâns cu uh, raportorii din umbră. Lucrul acesta nu poate fi decât salutat. Cu toții am vorbit despre potențialul pieței unice digitale și, uh, bineînțeles, cu toții simțim energia acestui potențial. Se pune întrebarea însă dacă vom putea fructifica această energie De asemenea, trebuie să ne punem întrebarea cine anume poate folosi acest potențial cetățenii, dar și companiile. Și aceștia așteaptă să le oferim instrumente transparente. Instrumente care să garanteze o securitate, o siguranță juridică uh, mai solidă se așteaptă din partea noastră să spunem clar ce se poate face și ce nu se poate face. Într-adevăr, piața digitală evoluează rapid și tocmai de aceea e greu să stabilim norme legale uh, care să fie în același timp clare, dar și flexibile. În același timp, trebuie să ne gândim că toți cei care fac parte din acest lanț, utilizatorii, producătorii, autorii, Uh, titularii de drepturi, e bine, toți aceștia ar trebui să fie implicați în uh, lanțul acesta de producție între chilimele și să uh, fie să se bucure de drepturi echitabile. Noi vom fi re- responsabili pentru o mare parte a acestui pachet și tocmai de aceea trebuie să venim cu soluții cât mai eficiente cu putință. Doar astfel ne putem asigura că potențialul pieței unice digitale este într-adevăr fructificat. Nu vreau să repet cele deja spuse de către colegii mei, dar mi se pare că e important să ne asigurăm că utilizarea conținuturilor și trans transferul conținutului uh, se realizează pe baze legale. Doar astfel ne putem asigura că titularii, au, autorii, creatorii primesc într-adevăr uh, remunerarea corectă și uh, sunt tratați într-o manieră echitabilă. Doar astfel ne putem asigura că și uh, utilizatorii pot beneficia de uh, conținuturi mai bogate. E important ca drepturile de autor să fie cât mai clare, cât mai transparente. Aceasta este baza până la urma utilizării uh, creațiilor doar astfel ne putem asigura că și noi, în noile sau în domeniile uh, cu care ne confruntăm uh, în mod uh, cotidian, la nivel cotidian, profită de pe urma acestor creații utilizatorii, intermediarii, etc., trebuie să fie cu toții luați în considerare în momentul în care stabilim noi norme. Doar astfel ne putem asigura că piața unică digitală funcționează în felul în care ne dorim să funcționeze. În ceea ce privește protejarea diversității culturale, da, s-au spus deja câteva lucruri pe tema aceasta, sunt de acord cu ele. Principiul teritorialității ar trebui să fie folosit în acest context, pentru că doar astfel putem oferi o protecție suplimentară diversității culturale. În ceea ce privește uh, eforturile care trebuie să fie demarate în domeniu pe viitor, dați-mi voie să spun următoarele cuvinte. Cu siguranță sunt necesare instrumente, instrumente care să fie elaborate de către noi și care să asigure exploatarea întregului potențial. Trebuie să încercăm a promova comerțul online și asta și la nivel transfrontalier. În acest context al uh, pieței digitale trebuie să oferim impulsul acesta pentru comerțul uh, online care este uh, atât de important pentru economia europeană. Tocmai de aceea vreau să vă atrag atenția și asupra raportului com- comisiilor ITRE și IMCO. Este vorba despre rapoarte din proprie inițiativă, dar cu toate acestea, dați-mi voie să vă atrag atenția asupra faptului că în ceea ce privește negocierile cu privire la compet Uh, competențele comisiilor, uh, ne confruntăm cu o problemă foarte dificilă. Tocmai de aceea competențele acestea trebuie să definite cât mai clar cu putință. Mai avem și uh, dreptul comercial internațional, dreptul contractual, dreptul civil. Toate acestea trebuie să fie bine delimitate, cu atât mai mult cu cât vorbim aici și despre conservarea propriilor noastre competențe. Doamna Geringer. Vă mulțumesc. Și eu sunt de acord cu cele spuse deja. Vreau să mulțumesc de asemenea pentru raportul care ne-a fost prezentat astăzi. Dați-mi acum voie să fac și eu niște comentarii ce mi se pare importante. Pentru ca piața aceasta unică, digitală, să fie într-adevăr funcțională, avem nevoie de uh, o atenție sporită oferită drepturilor de autor. Principiul teror- teritorialității are sens, dar cred că în contextul acesta trebuie să vorbim despre uh, Uniunea Europeană pe ansamblu, pentru că doar dacă vor, avem o abordare europeană putem uh, să ne asigurăm că utilizatorii finali sunt într-adevăr uh, bine de servicii. Doar astfel putem oferi uh, garanțiile juridice necesare pentru utilizarea tuturor avantajelor pieței unice digitale. Toate limitările existente până în momentul de față la nivel uh, național sunt clare, dar tocmai de aceea trebuie să depunem eforturi pentru eliminarea acestor limitări uh, e nevoie de eliminarea lor dacă e să avem o piață funcțională. Armonizarea completă trebuie să fie obiectivul nostru. Dacă acest obiectiv nu va fi atins, atunci și pe viitor uh, vom tot discuta subiectul. În ceea ce privește intermediarii online, dați-mi voie să spun că responsabilitățile lor trebuie să fie clar definite și trebuie să fim foarte precauți aici, pentru că doar ceea ce îi privește poate fi definit pentru ei. Uh, dacă cineva uh, administrează o autostradă, este responsabilă doar pentru un tronson între orașele A și B, atunci acea uh, companie de administrare nu poate fi responsabilă decât pentru ceea ce se întâmplă pe respectivul tronson. respectiva, companie, respectiva companie nu poate fi uh, trasă la răspundere pentru ceea ce se întâmplă pe alte tronsoane sau pe ceea ce, uh, pentru ceea ce se întâmplă pe, pe internet, dacă e să extrapolăm. Deci, extrapolarea ar trebui să justifice faptul că nu o, furnizorii de servicii de internet pot fi trași la răspundere pentru conținutul uh, traficat, între ghilimele. Uh, pentru că un uh, astfel de furnizor nu poate verifica toate, toate conținuturile transferate. În orice caz, acesta este, acesta este sensul în care merg amendamentele noastre. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Anderson. nu s-a menționat subiectul despre al, de către alții și tocmai de aceea intervin eu. Am depus un amendament pe tema dificultăților cu care se confruntă micile companii uh, care încearcă să folosească standarde TIC care sunt prost uh, definite. Uneori aceste definiții ale standardelor uh, sunt atât de problematice încât uh, micile companii nu uh, pot face față. Amendamentul meu solicită o îmbunătățire a situației. Mulțumim. Dorește domnul Lewis să reacționeze? Foarte, foarte pe scurt. Vreau să vă mulțumesc, stimați colegi, pentru comentariile exprimate. Două lucruri vreau să spun. Bineînțeles, toate cele spuse astăzi vor uh, fi aduse la atenția, în atenția raportorului. raportorului. Îmi dau seama că, iată, comentariile făcute aici uh, merg mână în mână cu comentariile făcute la comisia pe care o reprezint eu, Comisia Cult. Uh, sunt încântat de faptul că, iată, ambițiile sunt uh, comune. Asta ar trebui să ne ajute pe viitor. Doamna Geringer de Ödeborg uh, a folosit o <laughs> analogie a autostrăzii. Mi s-a părut foarte, foarte interesantă această analogie, dar până la urmă e una pertinentă și, iată, e un, e un subiect de reflexie. Acum uh, sunt uh, interesant de cum anume se va reflecta în piața unică digitală uh, decizia luată de CES cu privire la CES cu privire la Safe Harbor. În orice caz, vă mulțumesc pentru comentarii. Domnul președinte, iată, am terminat discuția pe marginea punctului 13. Trecem acum la punctul 14. Este vorba de un uh, schimb de opinii cu privire la limitarea perioadelor pentru accidentele rutiere. Eu sunt raportor pe marginea acestui subiect. Stimați colegi, de la bun început vreau să vă spun că un raport uh, din propria inițiativă simplar, similar cu uh, cel pe care îl discutăm astăzi, a fost lansat de Comisia Șurii în anul 2006. Acest raport a fost uh, pregătit de fosta eurodeputată Diana Wallace a urmat mai apoi, în februarie 2007, o rezoluție din partea Parlamentului European pe tema aceasta. În raport, îi se cerea Comisiei să analizeze efectele existenței pe piața internă a unor limite diferite și uh, trebuiau anal- analizate și uh, limitările uh, cu care se confruntau uh, cetățenii europeni în ceea ce privește exercitarea drepturilor lor. Se solicita de asemenea uh, o statistică clară cu privire la numărul de victime ale accidentelor uh, rutiere. O altă solicitare era aceea de a se analiza cauze, cauzele și efectele uh, Uh, diferitelor sisteme în vigoare la nivel național. Comisia trebuia să vină cu o propunere uh, cu privire la această temă cât mai curând cu putință. Într-adevăr, Comisia a reacționat la această rezoluție, cum anume, lansând un studiu complex pe tema compensărilor oferite victimelor accidentelor rutiere în Uniunea Europeană. Se analizau în acest raport și diferitele opțiuni uh, disponibile pentru îmbunătățirea situației victimelor uh, uh, accidentelor transfrontaliere. Documentul comisiei avea un titlu tare, tare lung, el a fost publicat în 2008. În acest studiu s-a stabilit că, pe de o parte, există diferite um, situații, uh, diferite regimuri de limitare la nivelul statelor membre. Ca, uh, ca urmare a acestui fapt, uh, distorsiunile erau un risc major. Tocmai de aceea uh, s-au studiat diferitele opțiuni legislative de la uh, lipsa de acțiune la crearea unor uh, sisteme europene privind aceste limitări sau la crearea unui tribunal european care să pună în aplicare reguli europene privind acest subiect. De asemenea, Comisia între timp a lansat în 2009 și în anul 2012 două consultări publice care încercau să identifice obstacolele cu care se confruntă victimele accidentelor rutiere transfrontaliere, obstacole uh, cu care acestea se confruntau în momentul în care încercau să solicite compensații. Uh, consultarea din 2012, uh, actorii erau rugați să analizeze patru opțiuni separate. Prima opțiune era îmbunătățirea informațiilor cu privire la accidentele trafic, uh, traficului rutier. A doua opțiune, îmbunătățirea informațiilor cu privire la aceste victime trebuia să fie uh, obligatorie, spre deosebire de opțiunea 1 care era voluntară. Uh, opțiunea 3 crearea de uh, limite cât mai clare cu putințe uh, care să fie folosite la, nivel, la nivelul statelor membre. A patra opțiune era crearea unui sistem european. Iată, acestea erau uh, opțiunile existente, dar până în momentul de față Comisia n-a venit cu o propunere legislativă clară pe acest uh, subiect. Acum, raportul nostru din proprie inițiativă are drept scop uh, punerea din nou pe firmament a acestui subiect. Vrem să venim cu o recomandare cât se poate declară care să convingă Comisia Europeană să se ocupă de subiect. Să nu uităm că perioadele de limitare, într-adevăr, contează și că acestea trebuie să fie tratate la nivel european. Așa cum s-a recunoscut de altfel în anul 2011 în raportul uh, Agenției uh, pentru Drepturile Fundamentale pe tema accesului la justiție. Aceste perioade uh, trebuie să fie clar definite pentru a putea oferi garanții juridice și uh, perioade de, sau proceduri uh, accelerate. Aceste perioade în cazul în care sunt prea scurte, obstrucționează până la urmă accesul la justiție în întreaga Uniune Europeană. Acesta fiind fundalul, Uh, trebuie să adăugăm doi parametri importanți la această discuție. Periods. Mai întâi aceste perioade de limitare sau de prescriere pentru uh, delictele de acest gen diferă foarte mult de la un stat membru la altul. Regimul juridic în Europa continentală vorbește despre o perioadă de prescriere, adică o perioadă de timp care curge și la expirarea căreia orice uh, plângere este respinsă se consideră că e stinsă. În schimb, în dreptul civil există doar perioade de limitare care indică uh, dreptul până la care uh, perioada până la care ai dreptul de a depune o plângere, dar acest drept nu se stinge. Există, deci, uh, diferite legi uh, de limitare care um, definesc curgerea acestei perioade în general și în cazul minorilor în special. Există prevederi în legătură cu posibilitatea de a opri sau de a suspenda curgerea perioadei de limitare. În al doilea rând, în uh, aceste accidente transfrontaliere, momentul uh, până în care se poate depune o plângere depinde de uh, ce a stabilit statul membru în care a avut loc accidentul în conformitate cu articolul 15 din regulamentul Roma 2. Legislația națională privind această perioadă de limitare sau de prescriere e foarte complexă și diferită de la o țară la alta, iar victimele nu sunt uh, adesea foarte familiarizate cu legislația statului unde au avut de suferit. Acest lucru, plus uh, toate discrepanțele între prevederile privind uh, perioada de limitare, poate să ducă la consecințe indezirabile pentru victime, în sensul că le împiedică accesul la justiție, dreptul la reparații și la un uh, proces uh, rapid și puțin costisitor. Uh, am cerut profesorului Gianni Papatas să pregătească un studiu cu privire la valoarea adăugată pentru UE a unei acțiuni legislative inițiate de UE în ce privește această perioadă de limitare de prescriere pentru accidentele transfrontaliere. Proiectul concluziilor studiului ar trebui să apară la sfârșitul lui noiembrie și probabil că va constitui baza unei audieri pe care noi o ținem în legătură cu promovările legate de perioadele de prescriere pentru accidente rutiere transfrontaliere. Audiera ar trebui să aibă loc în primul semestru al anului viitor și ar fi ocazie să invităm uh, practicieni, actori uh, ai instituțiilor relevante să-i aducem pe toți la aceeași masă. Cam atât din partea mea, mulțumesc pentru atenție și sper să avem o dezbatere rodnică și o bună colaborare. Deschidem așadar uh, discuția cu deputații care doresc să obiecteze sau au întrebări sau doresc să ne transmită ceva. Domnule Breton. Da, eu unul cred că uh, problema despăgubirilor în caz de accident rutier chiar și transfrontalier, ține de competența statului membru. Înțeleg că există diferențe de prescriere de la un stat la altul, ceea ce sigur nu, nu ne ajută în practică, dar dumneavoastră ați spus că există patru soluții diferite, patru scenarii. Eu cred că doar două uh, sunt valabile, viabile. Fie să îmbunătățim uh, nivelul de informare, rămânem așa cum suntem, fie armonizăm normele juridice în materie de prescriere. Eu, unul, cred că ar trebui să rămânem la prima soluție și anume să creștem gradul de informare pentru că acest lucru ar fi suficient, ar fi suficient pentru a rezolva problema. Doamna Delvo, mulțumesc, domnule președinte. Dacă am înțeles eu bine, dumneavoastră, în calitate de raportor, Uh, ați redactat acest raport pentru a cere comisiei să accelereze lucrările. Pentru că se pare că există, poate nu neapărat o urgență, dar o necesitate de a face ceva. Să cerem statelor membre o armonizare totală cere timp, așa că între timp ar fi bine să venim cu niște mm, recomandări, nu? Cu niște perioade minime, termene minime, să existe cât de cât o coordonare. Pentru că informarea e o idee minunată, dar de obicei uh, oamenii se informează doar atunci când e deja prea târziu. E foarte greu să te asiguri uh, că ești bine informat. Eu cred că rolul Parlamentului nostru este să se pună în slujba cetățenilor. Vedem că cetățenii sunt tot mai mobili, că uh, traversează granițele, iar uh, noi ar trebui să îi ajutăm pe cetățenii care circulă atât de mult. Sunt alături de dumneavoastră, domnule raportor. Mulțumesc foarte mult! O să-mi facă plăcere să colaborez cu dumneavoastră pe marginea acestui dosar. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Prin urmare, consider că putem încheia aici acest schimb de opinii. Continuăm cu punctul 18. Schimb de vederi cu privire la delegația la Kiev, în Ucraina. Da, Intervenție fără microfon din partea doamnei Delvo. Președintele, vreau să îi informez pe deputații care sunt prezenți aici că delegația noastră a fost compusă din patru membri. Cei patru care s-au deplasat la Kiev sunt doamna Hautala, doamna Bergeron, domnul Uspachici și eu însumi. Scopul vizitei noastre acolo a fost fixat, bineînțeles, de competența noastră în materie civilă, competență judiciară în materie civilă. Ne-am uh, deplasat uh, la Kiev uh, știind că urmează un proces de ratificare a acordului cu Ucraina această ratificare se apropie de sfârșit. Și um, cred că misiunea noastră acolo a fost uh, foarte oportună. În Ucraina are loc o reformă structurală uriașă a sistemului de justiție. Iar această reformă este îndrumată, într-o oarecare măsură, de misiunea de consiliere a Uniunii Europene pentru reforma sectorului securității civile, EUAM Ucraina. Această misiune are rolul de a asista autoritățile ucrainene și este acolo din iulie 2014. Reforma e una radicală. Noi uh, am avut ocazia să discutăm despre această reformă cu membrii uh, Parlamentului ucrainean, membrii Radei și cu uh, membrii atât din coaliție cât și din opoziție. Așa că putem spune că am auzit toată gama de opinii legate de această reformă. Totodată, uh, în paralel cu noi s-a aflat acolo și o delegație a Comisiei INTA, care sigur s-a concentrat pe relațiile de comerț extern, dar uh, a fost, bineînțeles, foarte logic uh, să ne unim eforturile și misiunea să fie una comună. Pentru că reforma sistemului de justiție din Ucraina influențează foarte mult um, apetitul investitorilor străini de a veni și investi în Ucraina. Uh, s-a spus că abia după ce are loc această reformă, după ce ea va fi pusă în aplicare, vor uh, vor veni și investitorii în Ucraina. De atunci vor avea încredere să vină în Ucraina. După întâlnirea cu Rada, cu Parlamentul ucrainean, ne-am întâlnit și cu președintele și cu câțiva judecători de la Curtea Supremă a Ucrainei. Am avut, bineînțeles, și o întâlnire cu președintele țării, domnul Poroșenko, și cu noul înființat birou pentru combaterea corupției. Vedeți așadar că programul uh, delegației noastre a fost uh, extrem de încărcat. În cele două zile pe care le-am petrecut acolo, de-abia am apucat și noi să punem ceva în gură. Am avut uh, extrem de multe întâlniri pe agenda. Eu cred că uh, pot să mă raliez la cele spuse de doamna Hautala, anume că misiunea noastră a fost extrem de oportună și importantă, încât uh, poate ar fi bine să avem în vedere vizite similare în Moldova și în Georgia, alte țări care sunt um, nu asociate Uniunii Europene și în aceeași situație. Cam atât am avut eu să vă transmit. Nu știu dacă am uitat ceva sau uh, am lăsat ceva la o parte. Mă uit acolo la asistentul meu în sală. Nu. Dorește vreun coleg să pună întrebări? Dacă da, vă stăm la dispoziție. Pot eu să vă răspund, deoarece sunt singurul care mai uh, sunt în sală din cei patru membri care au alcătuit delegația comisiei noastre acolo. Domnul Castor. Frage würde mich dann doch O întrebare. Domnule Svoboda, dumneavoastră ați scris cât se poate de clar uh, care au fost întâlnirile la care ați participat, care au fost temele abordate, dar care este părerea dumneavoastră? Uh, considerați că Ucraina se află pe calea uh, statului de drept, uh, este pe calea să-și întărească structurile democratice sau nu. În mass media tot aflăm despre existența unor partide extremiste, chiar fasciste, care încearcă să distrugă până la urmă democrația. Care este rezumatul dumneavoastră acum, în urma vizitei? My, my comment to this question would... Ca să vă răspund la întrebare, ar trebui să vă zic mai întâi că cu siguranță sunteți la curent cu uh, Um, știrea că în alegerile parlamentare um, acele forțe fasciste uh, n-au reușit să, câștigă, să câștige multe voturi, deci au o influență minimă. Pe partea legislativă, în această reformă a justiției, am văzut că oamenii sunt foarte curajoși și că dacă reforma se va pune în aplicare corect, va reprezenta un pas uh, major înainte către instaurarea statului de drept în Ucraina. Deocamdată, în Ucraina abia se încheie procedura legislativă și uh, sigur că urmează perioada de punere în aplicare. Aceea pare să fie o provocare semnificativă, ca să zic așa. Vă rog. Eine Nachfrage. Ein... Încă o întrebare. O temă foarte dezbătută în uh, Ucraina este rolul uh, părții de est a statului. Se, se încearcă crearea unui sistem uh, federalist, un sistem în care regiunii regiunile să fie să, să aibă posibilitatea de a se autogestiona. Ați discutat despre asta la Kiev? Această um, problemă a fost discutată, dar nu foarte în profunzime. Când uh, m-am aflat acolo, și uh, am vorbit despre investițiile în Ucraina, s-a menționat că partea de est a Ucrainei este destabilizată în acest moment și cu toate acestea, um, situația de acolo nu îi va descuraja pe principalii investitori. Din potrivă, obstacolul cel mai mare este proasta situația sistemului de justiție din momentul actual dar despre partea de est a Ucrainei n-am discutat foarte mult. So, I don't see any other... Văd că nu mai dorește nimeni să pună întrebări. Continuăm cu punctul 19. Va trebui să mă scuzați, dar sunt raportor și aici, și pentru punctul 19. Dar uh, ca să fie mai interesant, uh, am să vorbesc cehă. Vážení kolegové, eh, máme, eh, máme nyní eh, výměnu názorů. Vă mulțumesc pentru, iată, atenția pe care mi-o acordați. Vom vorbi acum despre transparența și integritatea la nivelul Uniunii Europene. Iată, aceasta este tema pe care comisia noastră trebuie să vină cu un aviz. Comisia responsabilă pe fond este comisia AFCO. Subiectul este foarte important dacă e să avem uh, mai multă încredere investită în noi de către cetățenii europeni. Trebuie să îmbunătățim uh, transparența și toate celelalte instrumente care uh, contribuie la sporirea transparenței. Transparența nu înseamnă un impediment în calea eficienței. Transparența uh, poate să meargă în direcția cea bună și iată pașii întreprinși de instituțiile europene până în momentul de față merg în direcția cea bună. Acum trebuie să vedem uh, care sunt pașii uh, suplimentari pe care îi mai putem uh, face. Trebuie să vorbim despre bazele legale din Tratatul Uniunii Europene. În raport uh, se vorbește despre articolul 15 din uh, Tratatul Uniunii Europene, uh, articol 15, în care, în primul paragraf, se vorbește despre instituțiile europene care trebuie să trateze cât mai deschis cu putință cu diferitele uh, instituții naționale sau organisme ale societății civile. În aliniatul 3 se spune că fiecare cetățean, uh, fiecare persoană fizică cu, uh, care își are sediul într-un stat membru al Uniunii Europene are acces trebuie să aibă acces la instituțiile europene și la documentele acestora. Acestea sunt uh, regulile stabilite prin tratat. Mai există și alte reguli care, vorbe, uh, care, mm, care uh, se referă la audieri, audierile fiind chiar un instrument pe care l-am folosit noi pentru a înțelege ce anume mai putem face pentru îmbunătățirea transparenței. Bineînțeles, toate rapoartele deja promulgate pe tema transparenței și audierile vor fi uh, folosite ca surse de inspirație pentru acest nou uh, aviz al nostru. Eu voi încerca însă să mă concentrez pe temele care țin de competența noastră, de competența Comisiei Jurii, spre exemplu autorizarea documentelor Uh, e nevoie de această uh, concen... Uh, e nevoie să ne asăm pe aceste teme dacă e să avem un aviz cât mai credibil cu putință. Bineînțeles, aștept comentariile dumneavoastră, ajutorul dumneavoastră și sper că la finalul procesului vom avea un document de bună calitate. În ceea ce privește calendarul, pe 12-11 trebuie să prezentăm proiectul de aviz, 19 noiembrie termen pentru depunerea amendamentelor, votul ar trebui să aibă loc în, la ședința extraordinară a Comisiei uh, de la Strasburg în luna decembrie anului curent. Cam atât din partea mea. Bineînțeles, Iată, din păcate, doamna Hautala nu este în uh, sală. Domnia sa cu siguranță ar fi putut participa la discuție și ar fi uh, putut veni cu niște comentarii mai mult decât pertinente. Dar aștept dezbaterea. Uh, iată, cam astea au fost cuvintele pe care vreau să vi le adresez în limba cehă, iar acum aștept întrebările dumneavoastră. Uh, well, I do not see any request. Văd că nu dorește nimeni să ia cuvântul ceea ce înseamnă că schimbul de opinii nu e de fapt un schimb. Deci consider că există consens de plin cu cele ce le-am spus eu până acum. Vă mulțumesc pentru prezență din această dimineață. Ne revedem.